Am următoarele anunțuri cu privire la începutul acestei uh, sesiuni. Privim acum spre vecinii din sud, de curând în Egipt. A apărut un suflu nou și admirăm curajul egiptenilor, poporul egiptean, care a adus schimbări importante pe care le sprijinim. Regretăm pierderile de vieți omenești și îi invităm pe toți cei care guvernează aceste regiuni să dialogueze cu cetățenii, să se înceteze persecuția celor care demonstrează pașnic și acolo unde există stare de urgență de mulți ani, acestea ar trebui să îi se pună capăt, să existe o libertate de expresie și să se impună voința poporului și libertatea poporului. Aceasta este sarcina Uniunii Europene, sarcina fiecăruia dintre noi. Să nu uităm că în 1989 mulți politicieni europeni erau îngrijorați din cauza schimbărilor din Europa Centrală și de Est. Să nu ne temem să ne implicăm politic și economic să-i ajutăm pe vecinii noștri care au aspirații democratice, să-i ajutăm să ducă o viață demnă în țările lor, să nu-i forțăm să emigreze, să fim solidari ca o adevărată comunitate. W związku z wydarzeniami u naszych południowych sąsiadów Legat de evenimentele din uh, țările apropiate nouă de la Sud, aș vrea să mai spun și că anumite țări uh, din Uniunea Europeană primesc un număr mare de imigranți din regiunea respectivă. Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid și unitar pentru a sprijini aceste state membre care se confruntă cu un flux mare de refugiați. Este datoria noastră a tuturor. Este o responsabilitate comună. Pe 12 februarie am aniversat Ziua Internațională împotriva copiilor ce luptă pe front. În, în 20 de țări din lume sunt 200-300 de copii implicați în conflicte armate. 200-300 de mii de copii implicați în conflicte armate, mă scuzați, un lucru împotriva căruia suntem cu totul împotrivă. În plus, primim vești, știri șocante din Iran. Ne îngrijorează în mod deosebit condamnarea la moarte a dizidenților,